Colleagues, col I, I would like you to... Dragi colegi, aș dori să putem trece la explicarea voturilor. Vă rog, drept urmare, să părăsiți în liniște sala, dacă se poate. And orderly. cum se spune. Începem, trecem la explicațiile voturilor și de la bun început aș dori să reamintesc colegilor că orice explicații ale voturilor restante pot fi depuse și în scris. Pot fi depuse și în scris. Avem până acum înscriși la cuvânt numai puțin de 50 de colegi. Așa că v-aș ruga să rămânem cât se poate de strict în limita minutului pe care îl avem la dispoziție. Primul care ia cuvântul are, este domnul Pospișil. Pentru un minut. Eh, Domnule președinte, vă mulțumesc în legătură cu acest punct, sistemul ICOL. Aș dori să spun că nu am putut să votez datorită faptului că nu mi-a funcționat cartela de vot. Aș fi votat împotrivă, în numele ALDE, chiar dacă sunt de acord cu ideea ICOL, însă nu am putut să votez, după cum am spus. Mulțumim. Doamna Borzan Biliana, pentru un minut. Doamna Borza Biliana nu este Domnul Piper un minut. Doamna Mlina rangelika un minut. Ich habe den Änderungsantrag zum On-Off-Button. În ceea ce privește, am depus un amendament uh, pentru sistemul on-off la bordul mașinilor și am votat pentru el. Cu toții suntem pentru mai multă siguranță în uh, transportul rutier, însă nu trebuie să renunțăm pentru propria noastră siguranță la tot mai multe uh, libertăți. Ni se spune că pentru combaterea terorismului, pentru sistemul ICOL avem nevoie de colectarea de tot mai multe date și eu mă opun acestei idei. Sistemul adoptat ICOL va permite peste tot în Uniunea Europeană ca șoferii să se bucure de ajutor rapid. La fel ca mulți alții, eu mă tem că sistemul instalat în autoturisme va permite să monitorizeze locul în care ne aflăm tot timpul și astfel ne afectează, este afectată uh, sfera privată. Aud argumentul că este vorba de un sistem care doarme, care, a căror date pot fi șterse oricând și eu Uh, pe mine mă îngrijorează acest, pe mine mă îngrijorează acest lucru. Vedem cum sunt tratate datele colectate despre noi. De ce să nu dăm alegerea uh, cetățenilor de a activa sau dezactiva acest sistem printr-un buton simplu? Mulțumesc. Domnul Pițula Tonina, un minut gotovo thirty tisua ljudi svake godine smrtno strada na europskim prometnicama. treizeci de mii de oameni mor pe șoselele europene iar numărul răniților este și mai mare. cifrele sunt șocante și trebuie să luăm măsuri imediat. Sistemul ICOL este un răspuns potrivit, o soluție potrivită care poate reduce aceste cifre tragice, fiindcă va trimite un mesaj de alarmă automat în momentul în care șoferii nu pot face acest lucru. Fiecare minut contează, fiecare minut um, permite salvarea de vieți omenești și Mă bucur că această propunere include și principii privind protecția datelor. Pro- propunerile tehnice sunt bune. Și avem suficient timp pentru a, pentru a introduce sistemul ICOL. Iată de ce îl sprijin întru totul și vreau să felicit uh, raportorul care s-a ocupat de două mandate de acest dosar și cred că a venit vremea să avem uh, un sistem uh, uniform de răspuns în situații de urgență care poate salva 2000 de vieți omenești anual. Un minut. Уважаеми господин председател, бих искал да поздравя своите колеги и съвета за постигнатия компромис и позиция по този регламент. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș dori să îl felicit pe raportor pentru rezultatele obținute prin sistemul ECOL. Comisia Europeană ar trebui să se asigure că oamenii află despre existența acestui sistem și că acest uh, sistem va, va fi uh, instalat în multe autovehicule încă înainte anului 2018. Pentru Uniunea Europeană, siguranța propriilor cetățeni este importantă, drept urmare, consider că aceste măsuri necesare pentru implementarea sistemului ECOL ar trebui să devină realitate mai uh, rapid. Este un serviciu care ar trebui să fie uh, gratuit și accesibil cât mai ușor pentru toți cetățenii europeni, cât mai repede posibil. Mai mult de 25.000 de oameni își pierd viața pe drumurile Uniunii Europene în fiecare an. Oare ar trebui să mai așteptăm alți câțiva ani pentru ca, aceste, pentru ca acest sistem să devină obligatoriu? Domnul Marias, un minut. Κανείς δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την τεράστια χρησιμότητα ενός συστήματος όπως το... Într-adevăr, acest sistem este extrem de valoros care va salva vieți omenești. Dar, dar nu se oferă uh, garanții în ceea ce privește protecția datelor personale și a vieții private, fiindcă este obligatoriu pentru toate vehiculele și va funcționa chiar dacă nu dorește șoferul acest lucru. Și dat fiind flexibilitatea principiului, uh, dat fiind uh, lacunele din uh, protecția datelor, și pentru că datele per- personale vor fi menținute un timp și uh, vor fi la dispoziția agențiilor private. Deci sistemul e ar putea să fie folosit bine de fratele cel mare. Bim, uh, domnul Polciac, un minut. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl úvodem... Vă mulțumesc, domnule președinte. La începutul discursului meu aș dori să-l felicit pe raportor și în același timp să precizez că nu am putut să votez uh, un amendament pentru că nu mi-a funcționat cartela de vot, un lucru pe care nu l-am știut înaintea votului. Deși sprijin acest uh, sistem, am anumite îngrijorări îngrijorări legate de protecția și perioada de salvare a datelor colectate. În ceea ce privește un principiul sistemului care um, este latent. Cred că orice sistem care salvează pe o anumită perioadă de timp date poate fi abuzat. Progresele tehnologice sunt atât de rapide și nu putem prezice modul în care un sistem nou tehnologic va fi abuzat sau nu. Mi-aș dori un sistem care să poată fi oprit în mod automat. Doamna Harkin, un minut. Thank you. I supported the ALDE amendment on... Eu am sprijinit amendamentul ALDE privind uh, sistemul ICOL în vehicule. Este un exemplu unde încercăm să facem un echilibru între beneficii pentru societate și drepturile cetățenilor. Vrem să protejăm datele personale și recunoaștem modul în care uh, Eh, schimbul de date poate, poate salva vieți omenești, poate înlesni activitatea serviciilor de salvare și poate, sal, poate reduce costurile. Dar aici am sprijinit amendamentul care dorește ca, ca producătorii, fabricanții să se asigure că se poate dezactiva manual acest sistem la bordul automobilelor, fiindcă astfel va exista un echilibru între viața privată și posibilitatea de a salva vieți omenești și de a reduce uh, numărul de persoane rănite. Există garanții, într-adevăr, cum ar fi faptul că nu se poate, uh, nu se poate monitoriza uh, un vehicul înainte de accident și um, memoria internă a sistemului este um, ștearsă în mod regulat, iar uh, colectarea datelor de către sistemele de urgență nu poate fi dată părților tețe fără acord și mă bucur că, că grupul ALDE a jucat un rol important în a asigura aceste garanții. <clears throat> Domnul Iar, un minut. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o zi foarte bună pentru siguranța cetățenilor europeni. Prin sistemul ICOL ne completăm, completăm strategia pe care am urmat-o și cu un număr unic de urgență. Avem acum și sistemul ICOL și mi se pare important că acesta să fie instalat în toate autoturismele și că în caz de urgență se activează în mod automat cei care au atitudine critică față de acest sistem ce se întâmplă, trebuie să se întrebe cine are responsabilitatea dacă sistemul ICOL a fost oprit. Deci eu sunt uh, de acord cu soluția de compromis uh, propusă. Mulțumesc. Uh, domnul Kelly, un minut. Eh, <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împreună cu grupul meu pe marginea acestor recomandări și le salut. Există foarte multe accidente uh, pe șosele din Europa, 25 de uh, milioane de oameni mor, un milion și jumătate sunt răniți și asta uh, costă 130 de miliarde de euro anual. Sunt cifre îngrozitoare. În țara mea, Cifrele au fost alarmante în doi uh, ani la rând. Trebuie să reducem aceste uh, uh, cifre, iar aceste măsuri sunt binevenite. E clar că tehnologia e-call va ajuta la asta și se crede că accesul la locul accidentului va fi cel puțin cu 40% mai rapid decât se întâmplă în acest moment. Ori asta uh, va ajuta uh, mult la rezolvarea problemei. Domnul Coș, un minut. Stimată doamnă Senalova, am colaborat o mare parte în ultima perioadă și acest sistem cred că este uh, copilul nostru. Am uh, introdus uh, sistemul unitar 112 în Europa și acum sistemul uh, ICOL. Eu sper că asemenea sistem va fi introdus în viitor și în cazul motocicletelor, uh, autobuzelor și uh, tirurilor. Cine se plânge de accidente rutiere fatale, cred că trebuie să sprijine sistemul ICOL astăzi. Domnul Pospișil, un minut pane předsedající já jsem podpořil novou podobu. eu am susținut directiva cu privire la calitatea combustibilului și cu privire la energia regenerabilă pentru că um, cred și dezbaterea a demonstrat acest lucru că pentru viitor trebuie să susținem mai mult um, bio carburanții și să ne bazăm mai puțin pe uh, acei uh, combustibili care sunt foarte greu de uh, produs, astfel încât uh, uh, beneficiul lor uh, ecologic este uh, pus în dubiu. Cred că am transmis în acest text un mesaj foarte bun și uh, Acum pot să spun, uh, are loc o dezbatere seminară în Parlamentul Cehiei pentru a vedea cum putem susține mai mult uh, și mai bine uh, sursele de energie regenerabilă. Îmi pare rău că în Republica Cehă acest sector nu este văzut la fel ca aici în Parlament, dar sper că discuția de astăzi va reprezenta un stimulent pentru Guvernul Cehiei să promoveze biocarburanții noi, nu doar cei vechi care aduc bani. Domnul Ial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 s-a dorit adoptarea uh, unor uh, directive doar pe baza unor uh, ideologii. În Asia de Sud-Est, biocarburanții duc la tăierea pădurilor și până la urmă toate acestea pentru a avea biocarburanți în Europa. Ceea ce n-au înțeles ONG-urile sau ecologiști este că Europa nu trebuie să-și distrugă pădurile pentru a cultiva pământul, însă statele membre au dezvoltat, demonstrat încă o dată că sunt singurele care apără interesele cetățenilor lor în cadrul uh, Consiliului uh, Uniunii, unde au reușit să-l constrângă pe raportorul acestui misia uh, pentru a reduce ambițiile. Și trebuie spus că până la urmă se pot salva fondurile investite deja în industria biocarburanților și locurile de muncă din acest domeniu. Dacă investim însă în acești biocarburanți de primă generație, vom putea facilita o tranziție înspre biocarburanții avansați un minut. pane předsedo. Mm, pokud jde o toto hlasování... modificarea uh, a fost un vot pentru mine dificil. În primul rând, nu sunt, nu sprijin bio carburanți etichetați ca fiind uh, convenționali, deci prima generație de biocarburanți care au avut un impact major asupra utilizării terenurilor. Personal, nu cred că încă am înțeles uh, toate consecințele acestor uh, biocarburanți de primă generație. În general însă am decis să fiu de acord cu această propunere este important să înțelegem cum ne folosim terenurile și care este moștenirea pentru generațiile viitoare. Și aș dori să avertizez împotriva încercărilor viitoare și a unor obiective ambițioase însoțite de o lipsă de critică față de impactul deciziilor noastre. Thank you. Vă mulțumesc. Eu am fost de acord cu acordul final, dar, dar nu este ideal este mm, totuși un pas înainte, iar acest acord, uh, în acest acord uh, ne ocupăm de efectele negative ale um, politicii noastre pentru uh, biocombustibili și cei subvenționați eh, public eh, vor duce la reducerea ale gazelor cu efect de seră, cu efect de seră și ducem la dezvoltarea unor biocombustibili avansați. Dar nu ne-am atins obiectivele cheie pe care le aveam, foarte multe dintre acestea, iar eh, compromisul va duce la o reducere de 7% a biocombustibililor de nouă generație, iar Um, furnizorii de biocombustibili și Comisia vor uh, înainta rapoarte, iar Comisia uh, va include acești factori ILUC um, în nivelul maxim de emisie pentru biocombustibil pe viitor, iar recolte energetice vor fi incluse în această, acest plafon de 7% pe viitor. Iar această propunere nu este atât de ambițioasă cum am fi vrut noi, dar este un pas înainte. Vă mulțumesc. Domnul Iar, un minut. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Biocombustibilii au fost criticați în ultimii ani, mai ales datorită importurilor, de asemenea biocarburanți care nu au fost uh, obținuți în mod uh, durabil. Prin această propunere schimbăm situația, nu este vorba de o modificare uh, abruptă. Uh, impunem un plafon de 7% pentru biocarburanții vechi și spunem că și un anumit uh, procent de biocarburanți uh, trebuie să fie reprezentant de combustibilii din a doua sau a treia generație. Eu am o dorință specifică, va trebui să discutăm și despre, de, de, despre metodele uh, de calculare a schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Eu sunt sceptic față de, de aceste criterii și apoi trebuie să ne gândim și la cadrul post-2020. Uh, este nevoie de o siguranță a investițiilor. Mulțumesc. Doamna Petir, un minut. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Već sam jednom u ovoj dvorani rekla da želim da... Mulțumesc, domnule președinte. Deja am uh, spus de mai multe ori că îmi doresc ca Europa să promoveze politici care au ca obiectiv un mediu mai sigur și mai puțin poluat. Deci uh, mă bucur să fac parte dintr-o societate care la nivel uh, global conduce aceste demers și care își uh, atinge obiectivele și își împlinește promisiunile. Anul acesta va avea loc conferința de la Paris, iar acesta este unul dintre documentele care susțin intențiile noastre. Responsabilitatea noastră ca și colegiuitor trebuie recunoscută și de către uh, cei de la care cerem uh, să se facă un efort pentru a ne atinge obiectivele. Prin urmare, trebuie să vedem care sunt uh, obiectivele reale. Acestea trebuie să fie clare, la fel și termenele limită. Trebuie să solicităm industriei și lucrătorilor noștri să ne ajute. Domnul Kelly, un minut domnule președinte. Am votat din nou alături de grupul meu politic uh, față de această, față de această propunere pe care o salut. Colega mea Harkin a sumarizat foarte bine această propunere. Se ține cont de factorii ILOC, și să promovează noile generații de biocarburanți. Un lucru foarte important pentru că oferim o certitudine juridică investitorilor da, de care avem nevoie pentru dezvoltarea noilor generații de biocarburanți pe, vi- pe viitor. Este o propunere aliniată conceptului propus de domnul comisar Arias Canete privind crearea unei uniuni energetice din care face, fac parte și biocarburanții este un lucru înconjurător, avem nevoie de securitate, certitudine pentru, pentru viitor. Mulțumesc. Mi-a făcut plăcere că am votat pentru. Trecem acum la raportul Lauken, reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri. Domnul Pospișil, un minut. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem velmi váhal jak hlasovat v tomto bodě protože otázka nakolik. Eh, nu știam cum să votez pentru că nu știm în ce măsură acest aspect ar putea fi rezolvat de Uniunea Europeană sau dacă totul ar trebui să țină de competența statelor membre pe baza subsidiarității. Eh, nu ignor eh, însă faptul că acesta este un obiectiv util. Prin urmare, m-am decis să susțin această soluție Uh, care este foarte favorabilă um, statelor membre, pentru că acestea vor putea să-și adopte propriile măsuri și vor putea decide modul în care vor reduce consumul acestor pungi de plastic. Este mai bine ce avem acum în comparație cu propunerea inițială care impunea statelor membre obligația de a percepe o taxă pentru aceste pungi. Eu cred că această obligație nu putea fi impusă statelor membre și uh, cred că noi doar am putea indica un obiectiv general pe care să-l urmeze statele membre. Este o soluție bună pentru statele membre, de asta am votat pentru. Uh, domnul Bogovici, un minut. sam podpiram eh, takšno poročilo kajti plastične vrečke. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pungile de plastic subțiri există în număr de milioane în Europa și reprezintă un poluator mare al uh, mediului înconjurător. Mă bucură faptul că am respectat principiul subsidiarității, permițând statelor membre de a decide cum doresc să atingă acest obiectiv. Este important că am stabilit valori limită pentru anii 2019 2000, până în 2025. Dacă obiectivele respective nu vor fi atinse, Parlamentul va impune măsuri mult mai, va cere măsuri mai stricte Comisiei. Până atunci, statele membre pot decide cum vor atinge aceste obiective. Domnul Necov, un minut. Уважаеми господин председател, подкрепих тази директива, защото... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am sprijinit această directivă, fiindcă ocrotirea mediului înconjurător este crucială pentru sănătatea noastră. Cu toții suntem îngrijorați că pungile de plastic sunt prea dăunătoare pentru mediul înconjurător și sunt prea multe. Cred că nu e o idee bună totuși să introducem uh, sancțiuni și prețuri și plăți suplimentare, fiindcă ne confruntăm cu um, o perioadă de criză, poate lucrurile par bune, dar uh, efectele economice și sociale sunt importante, nu trebuie trecute cu vederea. Și nu cred că ar trebui să introducem prețuri pentru consumatori care sunt prea ridicate, nerealist de ridicate. Și să nu uităm că dacă nu mai producem pungi de plastic, atunci lucrătorii din sector vor fi afectați. Mulțumim. Doamna Harkin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi m-am bucurat că în Parlament am răspuns preocupărilor cetățenilor europeni. Recent, într-un studiu Eurobarometru, 92% dintre cetățeni și-au exprimat îngrijorări și-au solicitat reducerea um, folosirii acestor pungi de plastic. Eu vin dintr-un um, stat membru care a uh, susținut această uh, idee și uh, am introdus uh, uh, o taxă astfel încât consumul a scăzut cu 90%. Supermarketurile nu au mai putut oferi aceste pungi gratuit, uh, ci ele trebuiau plătite cu o sumă de 22 de cenți. Până la urmă, oamenii au ajuns să se gândească dacă doresc o astfel de pungă sau nu și până la urmă, de fapt, 90% dintre consumatori uh, vor refolosi aceste pungi sau vor cumpăra pungi reciclabile care pot fi folosite mai multe ori. Cred că textul este suficient de flexibil încât să dea o acțiune statelor membre, fie să reducă uh, uh, acest uh, nivel, fie să îmbunătățească standardele de compost pentru alte pungi. Doamna Petir, un minut ovo je zadnji korak usvajanja direktive kojom se želi riješiti veliki problem za okoliš. Este vorba de ultimul pas pentru adoptarea unei directive care va rezolva o problemă majoră pentru mediul înconjurător. Aceste placi, aceste pungi de plastic de unică folosință ajung în cele din urmă în uh, mări și nu putem să ne folosim în mod uh, durabil resursele naturale. Sunt un exemplu perfect de o poluare gravă. Prin această directivă se ține cont de comportamentele consumatorilor, și de faptul că mediul conjurător nu mai poate suporta o poluare suplimentară. Schimbarea definirii uh, pungilor de plastic este o soluție foarte bună pentru că protejează micii producători de asemenea pungi. Statele membre vor trebui să impună măsuri pentru reducerea consumului liberi. grupe, Mulțumesc. Domnule președinte, încă o dată am votat alături de grupul meu și mă bucur foarte mult că 590 din 691 au votat pentru ceea ce înseamnă că înțelegem cât de important este acest subiect. Că putem face ceva. E foarte bine că avem uh, o țintă și că aceste ținte sunt uh, realiste și pot fi atinse. Când oamenii primesc ceva contra cost, atunci eh, au mai mare grijă de acel obiect în Danemarca și în alte țări din nordul Europei. Eh, se folosesc patru eh, plase pe cap de locuitor anual și așa cum a spus domnul Harkin, acum în, în 2002 au fost introduse aceste plase contra cost, 15 cenți atunci, acum costă 22 de cenți, iar Uh, numărul de pungi de plastic a fost uh, uh, redus la 21 de pungi de plastic pe cap de locuitor, ceea ce este bine pentru mediul. Doamna Maletici, un minut. Podržala sam izmjenu direktive o smanjenju laganih plastičnih. Mulțumesc foarte mult. Amendamentele directivei cu privire la acest subiect țin cont de pozițiile micilor producători din Croația, unde există aceste elemente mai bune decât în propunerea anterioară. De fapt, pungile de plastic ușoare nu sunt periculoase, ci poluează mediul. Deci soluția mai bună are nevoie de pungi de plastic reciclabile, dar din păcate această propunere n-a fost adoptată și soluția propusă de directivă este una de compromis cu care sunt de acord și statele membre fie să limiteze consumul de pungi de plastic pe persoană, fie să taxeze începând cu 2018. Această măsură se referă la pungi foarte subțiri de sub 15 microni. Prin implementarea directivei vom reduce poluarea mediului. Iată de ce o sprijin. Doamna va un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să explic de ce nu am votat pentru a respinge această directivă, pentru că această directivă se referă doar la un uh, detaliu, de fapt, pungile de plastic ușoare care au un impact asupra mediului înconjurător. Pungile de plastic ușoare și subțiri până la câțiva microni uh, sunt într-adevăr o problemă. Însă această directivă nu le spune statelor membre să facă ceva, ci le oferă să aleagă cum și în ce măsură doresc să reducă consumul acestor pungi. Fie că e vorba de impunerea unei taxe sau prin alte mijloace. De asemenea, este foarte important să știm că pungile compostabile trebuie să fie marcate într-un mod specific și eu personal consider că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe aspecte pe care statele membre nu le pot rezolva și protecția mediului este așa. Suntem acum la raportul uh, Faria, emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim și o rog pe doamna Harkin să ia cuvântul un minut. Uh, domnule președinte. Este o propunere bună în care noi suntem lideri. Scopul nostru este un acord internațional ca să ne asigurăm că există o situație de egalitate pentru toată lumea. 4% din toate gazele cu efect de seră provin din sectorul maritim și, într-adevăr, acest vreo centru va crește în viitor. Sectorul maritim e singurul sector la care nu se referă acordurile și reglementările privitoare la reducerea de emisii de CO2. Deci a sosit timpul să acționăm. Da, avem nevoie de un cadru supranațional, dar trebuie să facem noi primul pas și acesta este un prim pas. Pentru toate navele care intră în porturile europene trebuie să se aplice o activitate de monitorizare și de verificare a emisiilor de dioxid de carbon la navele mari în uh, călătorii provenind sau îndreptându-se spre porturi europene și aceste uh, procentaje trebuie raportate, apoi uh, și alte informații sunt necesare, date privitoare la eficiența energetică a navelor, de exemplu, și trebuie ca această propunere să fie implementată fără prea mari costuri. Mulțumim. Domnul Kelly, un minut domnule președinte. Sunt foarte bucuros că această recomandare a fost acceptată, a fost adoptată și că acum vom putea să facem ceva pentru a combate emisiile de dioxid de carbon care vin din transportul maritim și este bine să facem acest lucru cât mai repede, chiar acum, așa cum s-a spus în această dimineață când am avut șansa de a lua cuvântul în această dezbatere, Cam până la 4% din emisiile de dioxid de carbon vin de la vapoare și vase și trebuie să facem acest lucru, trebuie să încercăm să combatem această problemă, mai ales pe viitor va trebui să putem monitoriza vapoarele care um, sunt în circulație și apoi vom putea să încercăm să găsim și o soluție la nivel internațional care ar putea să ne ajute să combatem această problemă mult mai bine și la nivel internațional. Acesta este un pas uh, important înainte care arată că Parlamentul și Europa pot să acționeze împreună. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem acum la raportul Valensa uh, și uh, îi dau cuvântul doamnei Harkin pentru un minut. Consider că raportul Valesa cu privire la propunerea Comisiei Europene pentru un plan multianual la Baltic pentru stocurile de cod, herring și șprodi, un pas înainte. În ultimul mandat, Parlamentul European a fost responsabil îmbunătățirea politicii comune de pescuit. O să mă refer la colegul Chris Davis, care nu mai e aici pentru un rol dificil pe care l-a jucat în modelarea noii politici îmbunătățite. Acum cred că rolul nostru în acest Parlament este să asigurăm uh, implementarea eficace a reformelor uh, convenite și mă bucur în special că s-a adoptat amendamentul 30 care cere ca vizul științific cel mai recent să fie avut în vedere. Sunt de acord de asemenea cu uh, rata de mortalitate calibrată de la 0 la FMSY. O mortalitate coerentă cu randamentul maxim durabil care se realizat. Amendamentul 64 și 55 au fost emise. Ele ar fi protejat uh, puietul și peștetinele, ar fi redus la minim și impactul negativ asupra păsărilor maritime. Mulțumim. Doamna Pe, un minut. Hvala gospodine predsjedniče. Okvirna direktiva o morskoj strategiji opsežan je... Mulțumesc, domnule președinte Sigur că este o legislație care solicită statelor membre să-și alinieze politicile uh, la un pescuit durabil. Speciile comerciale și speciile expuse la uh, tipul de capturi de care discutăm sunt importante pentru a îmbunătăți stocurile de pește într-un moment în care capturile sunt sub pragul uh, durabilității și nu uh, respectă o abordare durabilă. Dacă lucrurile continuă așa, nu vom îndeplini obiectivul unor uh, biocondiții maritime bune până în 2020 și nu vom putea menține această branșă atât de importantă a economiei noastre. Trecem acum la uh, raportul CADEC, CADEC, uh, obligația de debarcare. Domnul Bogovici, un minut. Podprl sem to poročilo, prin așa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am susținut acest raport, am votat pentru pentru că consider că obligația de debarcare este bine reglementată în acest raport. Consider că această obligație de debarcare va putea să rămână astfel în vigoare până la sfârșitul anului și că s-a văzut totuși că această directivă se implementează foarte dificil în ultimul an. De aceea sunt de acord cu sugestia făcută că trebuie să fim foarte grijulii atunci când ne ocupăm de redactarea unui nou document și trebuie să ascultăm mai ales pescarii în țări precum Slovenia, în care debarcăm doar uh, câteva sute de tone de pește pe an, regulile sunt într-adevăr o mare problemă pentru pescarii noștri și sunt în același timp o barieră pentru turism. Mulțumesc! Trecem acum la uh, raportul Libatska, monitorizarea implementării procesului Bologna și dau cuvântul doamnei Șoidrova pentru un minut. Eh, mulțumesc, domnule președinte sunt foarte recunoscătoare pe care, pentru că mi-ați dat ocazia să vă dau și părerea mea despre acest raport, care a fost susținut astăzi de majoritatea din acest Parlament și care se referă la pași importanți în implementarea procesului de la Bolonia. Acest raport a fost eh, întocmit de către Cristina Libațca, care aș dori mai ales să-i mulțumesc foarte mult pentru uh, faptul că a putut întocmi un raport atât de complet și pentru, și cu pentru cooperarea foarte bună. Din păcate, însă, la plenul Parlamentului nu am putut avea o dezbatere propriu-zisă și nu am avut ocazia nici să subliniez că acest raport îmbunătățește posibilitatea de finanțare din partea Uniunii Europene pentru ca să putem să ne îmbunătățim și uh, educația, de exemplu, și în cadrul uh, schemei uh, de educație superioară. Acest raport a fost pregătit și la conferința, conferința ministerială care va avea loc în mai la Erevan și va putea fi îmbunătățită și va avea, vom avea și un mandat pentru această conferință. Mulțumesc colegei. Zoltan, pentru un minut fifteen évvel ezelőtt indult el útjára az európai felsőoktatás. Mulțumesc pentru Reforma sistemului educației superioare cu procesul de la Bologna și acum uh, trebuie făcut un bilanț, să vedem care sunt rezultatele pozitive, cele negative, care sunt eșecurile. Din păcate n-a fost făcut până acum uh, un, așa bilanț, un atare bilanț. Uh, totuși nu trebuie să scăpăm din vedere obiectivul principal, și anume formarea. Formarea pentru bună integrare pe piața muncii. Încă, însă lucrurile n-au stat așa până acum, pentru că procesul de la Bologna a dat peste cap sistemul dual care exista până în acel moment Uh, compus din uh, licee și universități. Cred că în mediul uh, universitar există o opoziție față de procesul de la Bologna. Nu trebuie să ne gândim doar la piață, trebuie făcut un adevărat bilanț cu adevărat rezultate. Mulțumim. Domnul Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport pentru implementarea procesului de la Bologna, pentru că este vorba de caracterul public al acestor uh, universități din toate celelalte uh, Um, state membre și consider că acest proces uh, de fapt le distruge pentru că e vorba de o privatizare, iar educația nu are de ce să fie privatizată pentru că e vorba de un bun public. Și formarea academică este un bun public, iar procesul de la Bolonia înseamnă ca uh, să se exteniu uh, și care are de legătură și cu ocuparea către sferele private și în Grecia însă lucrurile stau altfel. 2% din populație uh, populația din acest uh, grup uh, a, de persoane au uh, emigrat în alte țări ale Uniunii Europene și memorandumurile care au fost impuse țării mele au dus și la mai multe probleme. Doamna Maletici, un minut. Zahvaljujem predsjedavajući. Glavna poruka ovog izvješća... Mulțumesc, domnule președinte. Practic, mesajul acestui raport e că procesul uh, de la Bologna trebuie completat și trebuie dezvoltate noi uh, sisteme uh, de formare. Acest proces a, devenit, a început în 1999 și a fost pus în aplicare în 47 de state, obiectivul fiind de a crește calitatea învățământului superior și diplomele să fie recunoscute și de asemenea să ajute mobilitatea studenților schimbul de culturi, de cunoștințe, e cel mai bun mod de a îmbunătăți calitatea universitară. Uh, iată, putem vedea acum rezultatele acestui proces. Vedem că s-au produs schimbări în sensul că există o mai bună organizare a învățământului superior și uh, se poate face o mai bună comparație între învăță... instituțiile, instituțiile de învățământ superior între statele membre. Există însă și un efect și anume lipsa de conexiuni cu piața muncii. Domnul Zver, un minut. Uh, A, ah, mă scuzați, doamna Zaborska. Uh, Excuse me, my mistake. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Comparabilitatea calității educației și uh, depășirea barierelor lingvistice vor crea oportunități pentru foarte multe persoane tinere care vor putea să folosească mai bine educația și cunoștințele lor, indiferent din ce țară provin. Împreună cu raportorul, aș dori să subliniez legătura dintre procesul de la Bolonia și uh, susținerea pentru cercetare și programul Erasmus+. De aceea eu susțin acest raport o rată foarte mare a șomajului la tineri, la tinerii absolvenți, nu ar trebui să fie motivul pentru o susținere nediscriminată a studiilor. Credem că există situații în care, de exemplu, tineri absolvenți de litere au probleme să găsească locuri de muncă și calitatea educației este și ea în scădere. Tehnologia nu va putea să ne salveze tot timpul, trebuie să găsim și o relație cu oamenii și de aceea cred că trebuie să îmbunătățim lucrurile. Uh, Zver, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei raportoare pentru un document de bună calitate în legătură cu procesul de la Bologna și de asemenea aș dori să mulțumesc doamnei Libasca pentru o abordare foarte bună în elaborarea acestui raport uh, raportoare din umbră și-au putut într-adevăr aduce contribuția la redactarea raportului și consider că trebuie să spunem încă câteva cuvinte despre procesul de la Bologna. La începutul discuției noastre s-au spus multe, însă trebuie reluată această dezbatere. Procesul de la Bologna este unul din uh, cele mai importante și una dintre cele mai importante reforme care a depășit frontierele Uniunii Europene și continuând în acest fel, sunt convins, sunt convins că putem uh, clădi poduri între universitate și piața muncii. Un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui raport de inițiativă care a fost înaintat de către colega noastră, pentru că eu cred că la 15 ani de la intrarea în vigoare a procesului de la Bologna trebuie să facem mai întâi un bilanț foarte serios și foarte profund. Considerăm că în raportul care a fost prezentat astăzi lipsește un punct esențial, adică mi se pare că Problemele sunt nu neapărat uh, economice, care uh, au contribuit așadar la contrareformele pe care le-au luat statele membre, dar uh, s-a, că s-a, de asemenea s-a, um, a fost afectat și acest sistem de la Bolonia. Mă gândesc, de exemplu, la sistemul italian care a dus uh, a fost uh, absolut distrus, uh, reforma Germiniei, apoi și reducerile de costuri, apoi și problemele de sărăcie în ceea ce privește uh, cercetarea universitară. Noi suntem uh, Credem că trebuie să schimbăm logica co- acestei competiții absolute, mai degrabă pe logica cooperării, logica dreptului la studii, cercetarea universitară care să fie liberă de piață. Mulțumesc. Noi trecem acum la raportul UENTA, uh, filmul european în era digitală și dau cuvântul doamnei Șoidrova pentru un minut.

Parlamentul European susține cinematograful independent și nu dă uitării nici popularizarea filmelor. Susțin și forumul filmului european și fundația respectivă pentru că este o problemă viitorul industriei filmului în Europa. Și apoi acest raport susține și premiul Lux, desigur, care a devenit din ce în ce mai prestigios. Domnul Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru această ocazie de a lua cuvântul despre filmele, pentru că filmele sunt valori culturale, sunt uh, cele care contribuie și la dezvoltarea economiei europene și în același timp contribuie și la tradițiile culturale ale fiecărei țări, la menținerea lor. Economia filmului face parte din cele mai importante industrii din lume și diversitatea culturală și lingvistică a Europei trebuie să fie subliniată și susținută. Trebuie de aceea să garantăm că uh, se pot răspândi aceste filme și să trebuie de asemenea să fie susținute cum trebuie, pe măsura calității lor și aceasta merge mână-mână și cu publicul care după aceea le vizionează. În cadrul programului media există și surse de finanțare alternative acum și putem să ne asigurăm de aceea că mai ales sările mici de cinematograf să poată să mai aibă o șansă, care sunt parte din comunități mici, în comune, de exemplu, și pentru ca toate aceste lucruri să funcționeze mai ales acum vara. Ecov, un minut. Уважаеми господин председател, едно от основните предизвикателства пред европейските... Mulțumesc, domnule președinte. Una din cele mai mari provocări cu care se confruntă industria cinematografică din Europa este necesitatea de a fi sprijinită uh, mai mult de publicitate în ce privește filmele europene. SUA, bugetul pentru publicitate, reprezintă 50% din bugetul total al unui film, pe când în Europa vorbim de doar 1% din buget uh, cheltuit pentru publicitate. De aceea fac apel la statele membre să susțină mai bine uh, cinematografia europeană din fonduri europene pentru a îmbunătăți procesul de publicitate și de distribuție uh, și de a folosi mai bine arhivele cinematografice. În plus, trebuie să stimulăm cultura și cunoașterea artei cinematografică de la vârstele cele mai tinere, pentru ca și copiii noștri să poată cunoaște cultura cinematografică europeană. Letici, un minut. Zahvaljujem. <clears throat> Podaci za 2014 pokazuju da je u Evropi... Mulțumesc. Rapoartele pentru 2014 ne arată că numărul filmelor americane este de două ori mai mare decât cel al filmelor europene. Trebuie de aceea să îmbunătățim industria filmului european, pentru că această informație este cu adevărat alarmantă și trebuie să dezvoltăm de aceea și instrumente financiare de calitate. Avem uh, unele din sursele de finanțare deja stabilite, programul Creative Europe, uh, care are uh, 1,5 miliarde de euro pentru 2014-2020, dar pentru întreaga industrie cinematografică a Uniunii Europene și pentru sectorul cultural la nivelul european. Sub programul Media finanțează noile filme și căutarea de noi parteneri, dar și promovarea în afara granițelor naționale ale unui film. Aceasta a dus la coproducția a 1000 de filme pe an, din Europa și mă bucur că și uh, utilizatorii din Croația au putut să implementeze patru proiecte din acestea. Susțin acest raport pentru că încurajează, bineînțeles, uh, crearea unor condiții legale pentru finanțare publică și privată și mi se pare foarte bine. Trecem acum la raportul Köstinger, o nouă strategie a Uniunii Europene pentru păduri și sectorul forestier. Domnul Bogovici, un minut čestitam kolegici Elisabeth Köstinger za odlično Mulțumesc și să o doamna Köstinger pentru raport excelent pentru adoptarea acestuia. am votat în raportului pentru că silvicultura e foarte importantă, pădurile sunt foarte importante, mai ales în statele membre în care ele uh, se întâlnesc pe suprafețe întinse. Slovenia este printre primele trei state membre în această privință. Mai mult de două treimi din teritoriul nostru este acoperit de păduri. Uh, și prelucrarea lemnului, uh, prelucrarea cherestelei uh, reprezintă o sursă importantă pentru dezvoltare durabilă și îmbunătățirea vieții în Europa în general. În plus, am inclus și protecția mediului și prelucrarea, industria de prelucrare a lemnului uh, în acest raport. Sigur că <clears throat> este vorba de pane předsedající já jsem původně měl v úmyslu tuto strategii. industria forestieră. Mulțumesc. În primul rând am vrut să susțin această strategie. Uh, ulterior am hotărât să mă abțin pentru că au fost adoptate anumite amendamente uh, din partea Comisiei ENVI cu care nu sunt de acord. Eu consider, la fel ca experții cehi, că uh, s-a dat întâietate aspectului de protecție a mediului uh, și nu uh, șansei proprietarilor de a-și asigura traiul și de a face profit. Deci nu am putut să susțin uh, până la urmă acest raport. În Republica Cehă există o asociație a proprietarilor privați de păduri cu care m-am consultat și trebuie să găsim un compromis între protecția mediului și, pe altă parte, interesele proprietarilor. Astfel vom avea o dezvoltare durabilă a pădurilor. Domnul Pițula Tonino, un minut. Hola premda nije nadlena za izradu zajednike šumarske politike određene politike europske unije mogu imati utjecaj na nacionalne šumarske resurse često neadekvatno iskoriten pa treba osigurati inteligentnu i odrivu upotrebu smatram kako bi nova strategija o umama trebala snano naglasiti njihovo ouvanje. Nu avem interpretare pivot pentru ca să traducem în română. Devastația Tonino, građanih Tonino, just a minute. Yes. We do not have English translation. Okay. So uh, Da? I, I think you know now we've got it. So you continue from where I stopped. Puteți continua. Poți să încep din nou? Da? Poți să încep din nou? Da. Mulțumesc. Premda nije nadležna za izradu zajedničke šumarske politike, određene politike Europske unije mogu imati utjecaj na nacionalne šumarske. Deși uh, politica europeană forestieră n-ar trebui să aibă un impact și pe cea națională, dar de, are totuși acest impact. Dacă este folosită însă într-o manieră inteligentă, cred că putem însă să facem progrese și cred că noua strategie ar trebui să se, să se concentreze pe prezervarea resurselor naturale. naturale. S-a constatat că industria lemnului, de exemplu, a dus la diferite probleme, schimbările din această industrie, pentru că, de exemplu, Există planuri catastrale care sunt uh, învechite și pentru că nu există un registru pentru a putea uh, să vadă care este situația. Se spune că nu vezi uh, copacul de pădurea de atâtea copaci, numai că eu cred că acest lucru nu ar trebui să se întâmple în Europa și să nu mai ținem cont numai de aspectele agricul- de agricultură. Pădurile sunt esențiale pentru biodiversitate, pentru climă, pentru energie și trebuie să fie respectate și trebuie să fie înțelese ca fiind foarte importante. E mai bine să nu facem un mm. deșert. Marias, un minut. Η δασική στρατηγική Strategia Uniunii Europene în eh, sprijinul silviculturii trebuie să se bazeze pe eh, administrarea pădurilor și pe protecția mediului înconjurător. Eh, ne aflăm într-o fază critică a schimbărilor climatice, așadar trebuie să să ne confruntăm cu riscurile reprezentate mai ales de incendiile pădurilor, mai ales în perioada verii și trebuie ca Uniunea Europeană să susțină financiar Grecia și statele care, treb, care uh, se confruntă cu fenomenul incendiilor. Silvicultura garantează un bun nivel de trai, uh, creează locuri de muncă <coughs> pentru cetățenii europeni. Așadar, trebuie ca silvicultura și politica în domeniul silviculturii să fie una durabilă, astfel încât uh, să ne gândim pe termen lung pentru uh, viitorul cetățenilor noștri și a pădurilor noastre. Tochia piha apă din psihoforia. Și am votat în favoarea raportului. Уважаеми господин председател, Горския фонд е източник на... Mulțumesc, domnule președinte. Fondul Uh, pentru silvicultură pe care îl avem uh, acum este foarte important pentru că pădurile ne ajută să putem conserva biodiversitatea. Biodiversitatea este foarte importantă pentru uh, industria alimentară, industria cosmetică și așa mai departe. Iată de ce trebuie să încercăm să apărăm nu numai uh, pădurile, ci și tot ceea ce ține de păduri. Dacă eliminăm pădurile, aceasta va duce la uh, alte probleme în Europa și, de exemplu, părăsirea regiunilor montaniere, un fenomen de depopulare pe care îl vedem în toată Uniunea Europeană. De aceea cer Uniunii Europene și statelor membre să elaboreze o strategie pentru a putea uh, apăra acest potențial important și cred că Comisia Europeană trebuie să elaboreze o strategie europeană pentru ca și în general ierburile să poată să fie parte din toate aceste noi planuri, pentru că numai așa vom putea să beneficiem de acest potențial. Gospodarsko korištenje šuma uvijek mora biti usmjereno prema održivosti šuma i šumskog prostora kako... Mulțumesc! Trebuie să ne gândim la uh, un sistem durabil uh, al silviculturii pentru ca să păstrăm pădurile în interesul generațiilor viitoare. Pădurea susține economia verde, e o sursă de energie regenerabilă, uh, e și un element important în combaterea schimbărilor climatice. Și știm cu toții acest lucru, însă nu am făcut o evaluare corespunzătoare a potențialului pădurilor care reprezintă cel mai bogat rezervor de biodiversitate. Modul în care pădurile sunt administrate are impact asupra calității mediului nostru înconjurător și până la urmă asupra sănătății noastre. Croația are o tradiție îndelungată de bună administrare a pădurilor și dorim ca aceste măsuri de bună calitate să fie păstrate. Și strategia chiar asta prevede și mulțumesc uh, doamnei Kirstinger care a făcut această propunere. sektor šumarstva u Evropi zapošljava više od 3,5 milijuna ljudi. Mulțumesc, domnule președinte în ceea ce privește semnificația socială, este foarte important să ne gândim la proiectele de cercetare în domeniul forestier și trebuie să gestionăm pădurile într-o manieră sustenabilă și să le promovăm uh, rolul lor durabil. Biomasa uh, și folosirea mai, din ce în ce mai uh, multă a acestei surse de energie duce la un alt, un alt cadru, la o altă situație și trebuie să încercăm să găsim și măsuri care să se adapteze acestei situații. Datorită expertizei noastre din Croația, care se bazează pe o tradiție foarte lungă, am putea să aducem și noi o contribuție la promovarea acestei industrii în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Anunț că ședința se suspendă până la orele 15. Mulțumesc!